Bună dimineața, dragi colegi. Haideți să începem. Dragi colegi, vă rog frumos să țineți cont de faptul că slotul de după amiază, de la orele 14 până la 17.30, a fost anulat. Dacă nu sunt obiecții la ordinea de zi, ea se consideră adoptată. Nu sunt obiecții din câte îmi pot da eu seama. Să știți că există interpretare în toate limbile, mai puțin finlandeză, letonă, lituaniană și gelic. Apoi, adoptarea recomandărilor coordonatorilor în baza regulii 214. Adoptarea recomandărilor coordonatorilor în baza acestei reguli 214 se face în lumina uh, notei după reuniunea din 21 ianuarie 2020. O găsiți în uh, documentele reuniunii acesteia. Numirea raportorilor. De la Renew, Andrei Covaric a fost numit raportor pe raportul LIBE în ceea ce privește propunerea pentru o decizie a Consiliului cu privire la încheierea unui acord între Uniunea Europeană și Republica Belarus cu privire la facilitarea emiterii de vize. 2019, bară 0182. Rapoarte de implementare. Laurent Vințe, de la PPE, a fost numit raportor cu privire la avizul LIBE pe lângă AFET și INTA cu privire la mandatul de negociere în ceea ce privește relațiile viitoare cu Regatul Unit. ...2020 bară 2023. Întrebare către comisie. Se consideră adoptate aceste decizii ale coordonatorilor în baza regulii 214? Nu sunt obiecții. Haideți deci să trecem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi. Întrebare cu solicitare de răspuns înscris E00251519, întrebare către comisie din partea doamnei Cornelia Ernst cu privire la controlul european al migrației în Maroc. Dragi colegi, acest prim punct de pe ordinea noastră de zi se referă la o solicitare de răspuns în scris din partea Comisiei cu privire la controlul european al migrației în Maroc. A fost o întrebare depusă de doamna Ernst din partea grupului GUE pe data de 2 august 2019. Dar, iată că nu s-a primit niciun răspuns în scris în termenul de șase săptămâni, specificat în alineatul 3 al regulii 138. Fiind dat absența unui răspuns în scris și în, în conformitate cu alineatul 5 al regulii 138, coordonatorii au decis să pună această întrebare pe ordinea de zi de astăzi a Comisiei Libe, iar Comisia a fost invitată să ne ofere explicații prin viu grai. Mă adresez acum uh, doamnei Davinia Wood, Head of Unit la DG Home, de la um, Directoratul pentru Strategie și Afaceri Generale, Unitatea Strategii Internaționale. Însă mai întâi va interveni doamna Ernst, care a depus... Uh, ba nu, se corectează președintele. Nu, nu, revenim. Întâi are cuvântul comisia. Cine dorește să intervină din partea comisiei? Good morning. Good morning, Chair, honorable members. Bună dimineața. Permiteți-mi să îmi cer scuze sincer din partea Comisiei pentru întârzierea acestui răspuns la o întrebare importantă și sensibilă. Uh, Vă pot uh, garanta că președinta von der Leyen a cerut tuturor membrilor colegiului să fie foarte atenți, să răspundă la întrebările membrilor Parlamentului European. De asemenea, pot să vă informez că procedura de adoptare pentru acest răspuns scris a fost uh, lansată, iar în curând va veni un răspuns. Între timp, pot deja să vă ofer câteva indicații. În primul rând, Uniunea Europeană a susținut strategia națională din Maroc pentru migrație și azil de când aceasta a fost adoptată în 2014 și asta printr-o serie de proiecte care însumează 342 milioane de euro. Între subiectele acoperite avem promovarea protecției migranților, inclusiv cu accesul la consiliere juridică, consolidarea politicii de migrație, atât la nivel central cât și la nivel local, consolidarea dialogului sud-sud în ceea ce privește migrația, o mai bună gestionare a migrației, inclusiv la frontieră, cu combaterea traficului de migranți și traficului de persoane în general. Avem pachetul de 140 de milioane de euro asumat de, în 2018 de Uniunea Europeană. El a fost majorat cu 4 milioane în 2019. Este vorba de o sumă canalizată printr-un program pentru a susține implementarea strategiei naționale uh, din Maroc cu privire la migrație. Și asta prin două proiecte implementate de agenția unui stat membru și de o organizație internațională care să, oferă train, să ofere training și echipament pentru gestionarea frontierelor. Acum, în ceea ce privește echipamentul, e vorba mai ales de vehicule, ambulanțe și transport rutier. Dar e vorba și de camere, echipament nautic pentru telecomunicații și pentru poziționare GPS, și infrastructură um, IT și de criminalistică. În ceea ce privește cooperarea cu Marocul, dorim să avem un partener de dialog în diferite sectoare legate de migrație și de securitate. Discuțiile sunt în desfășurare acum cu autoritățile uh, din Maroc pentru a aprofunda această cooperare. Migrația este până la urmă parte dintr-un parteneriat mai amplu, strategic. Uniunea Europeană și autoritățile marocane au în vedere diferite posibilități de a dezvolta cooperarea cu agențiile UE relevante. Între altele menționez aici uh, Agenția pentru uh, Coastă și Frontieră, Pază de Coastă și Frontieră și Europol. Mai mult decât atât, Comisia dorește să abordeze să aibă o abordare guvernamentală cu toate instrumentele politice care ne stau la dispoziție, de la politică de facilitare a vizelor, politică comercială, readmisie, migrație voluntară, returnare voluntară, pentru a avea un partener cu câștig de ambele părți. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc. Mulțumesc reprezentantei Comisiei. Acum dau cuvântul doamnei Ernst, autoarea acestei întrebări cu solicitare de răspuns în scris, după care pot interveni ceilalți membri interesați. Dar suntem foarte constrânși de timp, așa că vă rog frumos să vă limitați intervenția la două minute. Doamnă Ernst, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Nici măcar nu am nevoie de atât. Ce vreau să știu de la dumneavoastră este în ce măsură sunt utilizate mijloacele europene pentru construirea de garduri la frontieră și în ce măsură uh, în ceea ce privește aceste facilități, există o combinație între mijloacele spaniole și mijloacele UE. Deci mă interesează dacă se utilizează mijloace europene pentru construirea de sau ridicarea de garduri. Și în ceea ce privește ce așteaptă Uniunea Europeană de la Maroc, în contrapartidă, ne puteți spune, vă rog frumos, ce negocieri se desfășoară la ora actuală sau ce discuții au avut loc? Adică ce ne așteptăm să facă Marocul în schimbul a ceea ce primește? Mă interesează câteva detalii, să fie totul mai concret. Și nu în ultimul rând, vă rog frumos, față de ceea ce ne-ați, pe, pe lângă ceea ce ne-ați uh, răspuns acum, prin viu grai, să ne transmiteți totul și în scris ca să putem uh, să folosim textul respectiv. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Ernst. Doamna Sporec. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare cu privire la protecția drepturilor omului în legătură cu utilizarea de fonduri europene. În 2018, Asociația uh, pentru Protecția Drepturilor Omului a înregistrat 340 de neregularități, 79% în centrele de primire la nivelul Marocului, iar în 2018 s-a raportat că solicitanții de, migra- de azil, migranții, um, au fost uh, reținuți ore în șir, uh, le-au fost luate amprentele, apoi au fost uh, puși în autobuze, câteodată cu cătușe sau cu mâinile legate cu funie. Se spune că au fost transportați în regiuni îndepărtate și apoi au trebuit să umble câțiva kilometri până să ajungă la primul centru urban. Sistemul de migrație din Maroc este susținut din bugetul european, cu fonduri europene, așa că mă întreb dacă Comisia monitorizează situația străinilor și dacă verifică dacă autoritățile marocane respectă drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Sunt alți colegi care doresc să intervină? Nu. Prin urmare, doresc eu să iau cuvântul. Întrebarea adresată Comisiei de doamna Ernst este deosebit de relevantă. Membrii Comisiei Libe merită să primească un răspuns. Va fi deosebit de util și de interesant pentru noi să aflăm cum sunt cheltuiți banii noștri. Doresc să subliniez că Parteneriatul nostru cu Marocul este unul de importanță majoră, la fel cum este cel cu Turcia, în ceea ce vește prevenția și controlul migrației. Iar cooperarea cu Marocul pentru a gestiona și diminua fluxul de migra- migrație înspre Europa este un aspect foarte, foarte important. Prin urmare, trebuie să salutăm efortul țărilor care participă. În 2019, Marocul a preîntâmpinat uh, 17.000 de treceri ilegale la frontieră uh, cu Spania. Cam uh, o scădere cu 60% față de ce a fost în trecut. Apoi, anul trecut, Marocul a salvat cam 19.500 de persoane pe mare. PPE-ul dorește ca terțele state să fie susținute mult mai activ, mai ales în momentul în care ele încearcă să contracareze migrația ilegală. Deci, este foarte important să realizăm că readmisia uh, solicitanților de azil respinși trebuie să fie consolidată. Astfel, se va înregistra o scădere extraordinară a presiunii migratorii. Este de asemenea deosebit de important să facem din returnări o prioritate. E vorba de returnarea solicitanților de azil, al căror dosar a fost respins. Trebuie să folosim uh, efectul de pârghie față de terțele state și să oferim stimulente. Este un aspect esențial. Dar stimulentele acestea trebuie să fie strâns legate de anumite angajamente față de readmise și returnare, cu revizuire periodică, ce trebuie efectuată în baza unei bune cooperări, pentru a lansa noi stimulente, dacă e nevoie, sau să folosim un efect negativ de pârghie. Vă mulțumesc! Acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, eurodeputaților pentru aceste întrebări importante. Permiteți-mi să ofer câte informații de fond cu privire la relația cu Marocul în domeniul migrației. E vorba de o relație destul de veche. Inițial a fost un parteneriat de mobilitate semnat cu Marocul în 2013 și acolo s-a fixat un cadru pentru cooperarea noastră din acest punct de vedere, în acest domeniu. Ei bine, acest cadru a fost recent reconfirmat într-o declarație comună la ultimul Consiliu de Asociere dintre UE și Maroc, adică în iunie anul trecut. Iar susținerea Uniunii Europene a Marocului prin programele europene menționate anterior este parte din acest dialog general și trebuie încadrată în acest context, prin faptul că avem un parteneriat cu, între UE și Maroc. Cooperarea cu privire la migrație acoperă diferitele domenii relevante, inclusiv migrația ilegală, contracararea sau oprirea traficului de ființe umane și oferirea de protecție celor care se află în Maroc. E vorba și de a sensibiliza lumea cu privire la riscul de a-ți asuma o călătorie periculoasă. Ne dorim, până la urmă, să salvăm vieți omenești și cred că acesta este un obiectiv deosebit de important din parteneriatul nostru cu terțele state, inclusiv cu Marocul. Recent am relansat uh, relațiile cu Marocul și în acest context se discută o serie de probleme, inclusiv cele menționate de dumneavoastră, domnule președinte, cu privire la cooperarea în vederea readmisiei. Este, de fapt, partea unei discuții pe care o purtăm la ora actuală, inclusiv uh, uh, în ceea ce privește facilitarea vizelor. Sunt toate aceste aspecte, migrația ilegală, protecția frontierelor, protecția în general, oprirea traficanților, uh, stoparea traficului de ființe umane, migrația legală, readmisia, toate aceste elemente sunt parte a discuției noastre, iar uh, în domeniul JAI, toate agențiile relevante oferă susținere pentru buna cooperare. Reafirm faptul că, în cadrul finanțării UE, nicio sumă nu se îndreaptă înspre ridicarea de garduri. Iar Comisia este pe deplin angajată pentru a vă oferi un răspuns înscris la această întrebare. Toate chestiunile pe care le-ați ridicat dumneavoastră, pot, uh, referitor la parteneriatele cu terțele state, sunt lucruri pe care le luăm foarte în serios și recunoaștem pe deplin rolul Parlamentului European. Trebuie ca Parlamentul să fie ținut uh, la curent și trebuie să primească un răspuns în scris. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! Doamnă Zipăl, vă rog! Thank you for giving me the floor. I was a... Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și scuze că am întârziat puțin. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru toate răspunsurile pe care mi le-a dat și sunt de acord că migrația și azilul reprezintă o problemă mult mai importantă uh, decât o simplă abordare în Uniunea Europeană. Multe țări găzduiesc refugiați, de aceea cooperarea cu acestea este extrem de importantă. Trebuie să mențion, trebuie să spun de asemenea că depinde cum arată această cooperare. Comisia ne-a dat câteva elemente de răspuns, dar cred că nu trebuie să spunem că singurul motiv al cooperării este evitarea migrației ilegale spre Uniunea Europeană. Nu este suficient acest lucru. Nu trebuie să uităm că oamenii își părăsesc casele, ca să aibă noi perspective, uh, noi șanse în viață și dacă dorim să luptăm împotriva migrației ilegale, trebuie să răspundem și la întrebarea cum putem oferi o alternativă legală celor care își părăsesc țările să intre în Uniunea Europeană. Deocamdată nu există o modalitate posibilitate legală să intri în altă țară, dacă ești refugiat, dacă trebuie să-ți părăsești țara. Deci trebuie să găsim un răspuns și la această întrebare și aș dori doar să transmit un mesaj pozitiv, pentru că chiar în această dimineață reprezentanții unor comunități locale, mai ales în Germania, din nou s-au exprimat, au spus că sunt gata să primească în orașele lor refugiați. Și sper că din ce în ce mai multe țări care au posibilitatea să primească refugiați să o facă, să ofere, să se ofere să o facă. Vă mulțumesc, doamnă Zipel. Mai dorește cineva să adauge ceva? Vă mulțumesc pentru întrebări, spune reprezentanta Comisiei, aș avea două lucruri de spus. Întâi, Comisia crede și acționează um, pe baza acestui, uh, acestei uh, politici și anume că obiectivul nostru numărul unu este să oferim o soluție completă pentru refugiați. Aceasta a fost politica Uniunii Europene, având în vedere conflictele din vecinătatea noastră. Aș dori să adaug că Aproape 2 milioane de marocani locuiesc în mod legal în Uniunea Europeană împreună cu uh, statele membre, se, Uniunea Europeană dorește să creeze proiecte țintite pentru migrația legală pentru anumite segmente de pe piață din țări terțe. Există proiecte pilot și cu Marocul. Acesta este un aspect al cooperării noastre care face parte din abordarea completă și ideea de a crea parteneriate cu țări terțe din care toată lumea are de câștigat, inclusiv cu Marocul. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni care ar dori să ia cuvântul, așa că trecem la punctul 4. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea raportului misiunii LIBE la EULISA, care a avut loc între 29 și 30 octombrie 2019. După cum știți, din 2016, când a avut loc uh, misiunea precedentă la agenție, s-au făcut multe schimbări la EULISA în ceea ce privește gestionarea sistemelor UE pe scară largă. Nu există doar uh, un nou regulament revizuit care a intrat în uh, vigoare între timp, dar s-au creat și uh, mai multe sisteme noi și sistemele vechi au fost actualizate. În acest context, Vizical a reprezentat o bună oportunitate uh, să avem o imagine, um, o idee în legătură cu mandatul revizuit și programul de lucru al EULISA și am primit informații în legătură cu diferitele sisteme gestionate de agenție. Astfel, uh, au uh, participat la misiune doamna Sabrina Pinedoli și cu mine Doamna Pinetoli nu a putut să participe astăzi la reuniune, așa că voi face prezentarea mea și apoi voi da cuvântul colegilor care doresc să spună ceva. Vă voi spune câteva, întrebă, câteva elemente despre EULISA, creată în 2019 pe baza regulamentului 1077 din 2011. Obiectivul agenției EULISA este acela de a sprijini punerea în aplicare a politicilor europene în domeniul justiției și afacerilor interne prin folosirea unor sisteme informaționale pe scară largă. Mandatul agenției a fost consolidat în 2016 pe baza unui noi regulament 2018-1726. Um, Misiunea la EULISA a avut loc conform regulilor care uh, permit uh, o vizită la agenție a trei membri Uh, având în vedere că activitatea agenției este de competența comisiei noastre. O vizită la doi ani este prevăzută, în plus față de coda obișnuită de misiune. A fost a treia vizită a noastră la agenție de când a devenit funcțională în decembrie 2019 la... și a fost prima vizită după ce mandatul EULISA a fost extins. Misiunea s-a concentrat pe punerea în aplicare a regulamentului revizuit, pentru sistemul uh, SIS-2, uh, sistemul e-visa, sistemul DAC și am discutat uh, și despre provocări în viitor. Am discutat o serie de lucruri în legătură până în aplicare a programului de lucru și prioritățile strategice. Am discutat despre administrarea și bugetul agenției. În a doua zi a vizitei noastre, am uh, observat sistemele IT pe scară largă gestionate de agenție și uh, de uh, autoritățile din Estonia. Am fost la Sirene, am văzut sistemele folosite, am fost la aeroportul de la Tallinn ca să ne familiarizăm cu funcționarea sistemului SIS-2 și VIS la punctul de trecere al frontierei. Există și sisteme naționale de intrare și ieșire și sistemul din Estonia funcționează. Putem, deci, trage concluzia că toate cele trei sisteme au fost bine gestionate, introducerea noilor sisteme de asemenea este pe calea cea bună și uh, agenția și-a jucat rolul corespunzător pentru a asigura eficiența sistemelor. Deci putem spune că standardele profesionale aplicate sunt ridicate, cadrul de reglementare este bine aplicat și trebuie să subliniem importanța uh, strategică a sistemelor IT pe scară largă gestionate de EULISA. Am uh, dori să subliniem importanța mm, creșterea agenției și reputația sa bună din ultimii ani. De asemenea, dorim să uh, punem accentul pe proiectele de viitor care uh, pot fi dezvoltate de agenție, dar, bineînțeles, dacă agenția primește noi sarcini, trebuie să crească și resursele umane și financiare pe care le are la dispoziție. În fine, ne bucurăm de sprijinul acordat agenției de către guvernul estonian și uh, dorim uh, și sperăm că acest sprijin va continua și în viitor. Și acum dau cuvântul colegilor care doresc să spună ceva despre la acest punct. Nimeni uh, nu pare că dorește să ia cuvântul. Gerhardt, please. Oui, merci. Doamna Gerhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Libe a, ar fi bine să meargă în... Am înțeles că va merge la situl operațional de stocare a datelor la Strasburg săptămâna viitoare am înțeles că și cred că astfel, împreună cu vizita la sediul EULISA, această vizită complementară pe situl tehnic ne va permite să avem o privire de ansamblu în legătură cu proiectele EULISA și astfel vom cunoaște mai bine fluxurile la frontiere. Mulțumesc! Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ok. Ще направим прекъсване до 10 часа. Dacă nu, vom face o scurtă pauză până la ora 10. La ora 10 vom începe dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc! Ok, let's start. Haideți să începem. Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Dragi colegi, următorul punct de pe ordinea de zi este situația actuală privind crearea parchetului european, EPO. Acest punct va fi despătut în asociere cu colegii de la CONT. Aș dori să urez bun venit președintei Comisiei CONT, doamna Holmeier. După cum știți, crearea EPO se bazează pe regulamentul 2017 1939 de punere în aplicare a cooperării sporite privind crearea parchetului european și se bazează pe articolul 86 din Tratatul de funcționare al Uniunii Europene. EPO se va ocupa um, de infracțiunile prevăzute în directiva 2017-1371 privind lupta împotriva fraudei, împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin drept penal transpus în uh, dreptul statelor membre. Este un instrument de cooperare sporite la care participă în momentul de față 22 de țări. Este o plăcere pentru mine să urez bun venit procurorului șef, doamna Laura Coduța Căveș și doamnă Căveș și vă dau cuvântul. Good morning. Bună dimineața tuturor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o și pentru posibilitatea de a fi aici. În noiembrie 2019, când am preluat mandatul, prima mea întrebare a fost care sunt resursele pe care uh, le avem la dispoziție și de care avem nevoie pentru ca pachetul european să uh, fie lansat la sfârșitul anului 2020 am trimis o primă scrisoare statelor membre cerându-le uh, să ne trimită date care să ne permită să facem o estimare a uh, volumului uh, de muncă pentru parchetul european în primul an. Uh, cei uh, doi parametri pe care trebuie să-i definim îl reprezintă numărul uh, procurorilor europeni delegați care vor lucra în statul membru participant și numărul colaboratorilor de la parchet la oficiul central care vor activa la Luxemburg. Decizia cu privire la buget nu este doar un exercițiu tehnic pentru experții bugetari. Parlamentul urmează să ia o decizie politică cu implicații pe termen lung nu o să decideți doar uh, chestiunile bugetare, însă, și poate acesta este aspectul cel mai important, veți decide în legătură cu principiile fundamentale în baza cărora uh, parchetul european va activa. Și aici o să vă explic cum și de ce. Pe baza tuturor informațiilor pe care le-am colectat până la finele anului trecut și având în vedere calendarul pentru procedura anuală bugetară, a trebuit să efectuez o estimare preliminară a nevoilor pentru parchetul european în 2020 și 2021. M-am adresat comisiei cu un mesaj foarte simplu. Chiar dacă primim uh, informații foarte... Uh, nu avem uh, suficiente informații cu privire la volumul de lucru pentru parchetul european din partea unor state membre, trebuie să trecem la treabă. Dacă vom începe activitatea în 2020, bugetul parchetului european pentru 2020 trebuie să fie redeschis, trebuie să fie sporit în mod semnificativ, la fel ca și bugetul pentru 2021. În acest context, în 17 februarie, o să mă întâlnesc cu domnul comisar Renders, cu care deja m-am întâlnit uh, de mai multe ori și am avut uh, un, uh, un schimb foarte plăcut și mm, în spiritul cooperării, împreună cu domnul comisar Han, pe care îl voi întâlni pentru prima dată. Pentru mine există o certitudine. Estimările preliminare fac ca cadrul financiar în baza căruia uh, regulamentul uh, parchetului european a fost adoptat uh, sunt depășite s-a pornit de la premisa inițială că parchetul european va începe cu resurse inițiale în 2020, va ajunge la viteza de croazieră în 2020 Uh, an în care uh, volumul de spețe tratate va fi cam de 1000 de anchete. Însă această uh, premisă inițială s-a dovedit a fi greșită. În primul rând, din principiu, parchetul european nu are cum să activeze ca o uh, agenție de reglementare, de deci să înceapă de la zero și să-și sporească treptat activitatea. Parchetul este un uh, oficiu uh, de procuratură, deci trebuie să respecte principiul legalității, uh, legislația penală uh, din statele membre participante și drepturile uh, fundamentale ale persoanelor uh, implicate în uh, anchetele penale. Apoi, trebuie să sporească nivelul de protecție a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Obiectivul său este să ajungă uh, la o activitate uh, penală și de anchetă uh, coerentă în toate statele membre participante și vă pot spune că în prezent am constatat că există discrepanțe foarte mari. În al treilea rând, introducerea parchetului european în sistemele naționale judiciare nu trebuie să permită o scădere a nivelului existent de protecție a intereselor financiare ale UE. Ce înseamnă asta pe plan concret? În primul an de activitate, parchetul european trebuie să poată să deschidă cel puțin 2000 de cazuri noi. Parchetul va Uh, investiga și va ancheta o parte dintre ele și va uh, deferi restul serviciilor uh, naționale represive. În plus, din prima sa de, zi de mandat, Parchetul european trebuie să poată să trateze uh, un uh, număr de uh, cazuri restante care intră în sfera sa de, de, de uh, activitate. Uh, am făcut uh, o primă evaluare conform căreia procurorii europeni uh, delegați vor trebui să filtreze minim 3.000 uh, uh, de cazuri și să ia o decizie pe care le tratează și pe care le trimit în instanțele naționale în conformitate cu normele prevăzute în regulamentul parchetului european. Trebuie să ne asigurăm că parchetul se dezvoltă în continuare pentru ca, prin valoarea sa adăugată, să își respecte menirea pentru care a fost înființat. Stimați eurodeputați, nu putem să atingem, să atingem toate aceste obiective doar cu 32 și un sfert de procurori europeni uh, delegați, cu 22 de procurori europeni și cu 29 de angajați în oficiul central, uh, așa cum arată proiectul uh, inițial. Și aici o să vă dau câteva detalii în legătură cu numărul procurorilor europeni delegați. Pentru că Deja am auzit această informație de prea multe ori din partea unor state membre, însă ce m-a surprins și mai mult din partea serviciilor Comisiei. Se pare că ar fi posibil, dacă nu de-a dreptul preferabil, mai ales având în vedere restricțiile bugetare, să se definească capacitatea parchetului european de a începe operațiuni bazate doar pe volumul actual uh, constatat în uh, statele membre participante. Dacă în, anumită, în anumite state membre volumul respectiv nu uh, necesită activitatea unui uh, procuror european delegat specific, atunci ar trebui să acceptăm să lucrăm cu procurori europeni delegați uh, cu jumătate de normă? Știți că am fost procuror de mulți ani, însă nu știu dacă există oriunde în lume un sfert de procuror cum ar trebui ca un astfel de procuror european uh, delegat uh, cu jumătate de normă să activeze uh, în mod concret? să se ocupe de o anchetă PIF dimineața și de un caz național uh, după masa, să întrerupă pledoalia în instanță pentru un caz uh, PIF, doar pentru a pleda uh, după masa pentru un caz național. Cine se va ocupa de cazurile urgente? Pentru că știți că misiunea unui procuror european va fi delegată și să pledeze în instanță. Cine va stabili prioritățile și aspectul cel mai important? Cum se va putea garanta independența acestor procurori lucrătorilor europeni delegați. Pentru mine este limpede. Dacă cu adevărat ne luăm misiunea în serios, dacă vrem să demonstrăm valoarea adăugată a pachetului uh, european din prima zi de activitate, dacă vrem un parchet cu adevărat independent, trebuie să începem cu procurori europeni uh, delegați cu normă întreagă, doar cu ei. Și avem nevoie de cel puțin doi astfel de procurori pe stat membre care fapt care respectă perfect regulamentul uh, privind procurorul european. În decembrie 2019 uh, am participat la ședința Comisiei Libe și v-am adresat aceleași uh, întrebări pe care le-am pus și ministrilor de justiție în aceeași zi. Vrem cu adevărat vrem un parchet doar ca să zicem că îl avem sau vrem ca parchetul european să fie o instituție eficientă? Știu că au fost uh, recent înaintate amendamente în cadrul uh, procedurii de descărcare care, după părerea mea, merg în direcția potrivită. Mă bucur de faptul că Parlamentul European sprijină cu adevărat un pachet european eficient și independent. Știți foarte bine că pachetul are o semnătate vastă, importantă pentru cetățenii europeni, pentru că cetățenii văd în uh, parchetul european primul instrument uh, uh, în stare să respecte statul de drept în UE. Am participat, am vizitat statele membre participante și am văzut că toată lumea înțelege că parchetul european va consolida lupta noastră împotriva criminalității transfrontaliere, va îmbunătăți cooperarea și va spori încrederea reciprocă între statele membre. Aș dori ca parchetul european să fie un centru de excelență pentru confiscarea activelor criminale și aș dori ca parchetul să schimbe cu adevărat situația în lupta împotriva uh, fraudei uh, transfrontiere cu uh, TVA. Poate că aș citit, ca și mine, ultimul studiu publicat de către Institutul de la Kiel pentru Economia Mondială, care a încercat să pună o cifră pe frauda cu TVA transfrontalieră în Europeană. Se pare că ea se situează între 30 până la 60 de miliarde de euro anual cred că merită să investim în parchetul european. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Thank you, Ms. Kioshi. Ms. Holmeyer, you have the floor. Mulțumim foarte mult, doamnă Căveș și doamnă Holmeier, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule Radev. În primul rând, stimată doamnă Căveș și vă mulțumesc călduros pentru verva cu care ați trecut la treabă și pentru modul în care deja dovediți prin ceea ce faceți în munca dumneavoastră că sunteți dornică să faceți ceea ce avea aștept, ca așteptări din partea dumneavoastră Parlamentul. Și acum uh, o să reiau cuvintele dumneavoastră. De mai mult timp, deja, mulți colegi s-au referit la felul în care a fost gândit EPO inițial uh, și au criticat asta. Se minimizează uh, Eurojust, Olaful pentru a construi EPO și deja se știe că celelalte două instituții sunt oricum subfinanțate. Deci din două instituții subfinanțate fac două și mai subfinanțate în așa fel încât să construiesc un EPO și el subfinanțat. Este o logică care Uh, pe care eu n-am înțeles-o prea bine de la bun început și noi la Comisia Libe, cât și la Cont, cât și la Burgi, am tot uh, încercat să discutăm cu comisarii de resort despre asta. Și, de fapt, din partea domnului Oettinger primiserăm asigurări cum că, dacă, într-adevăr, se vor identifica anumite nevoi la parchetul european, atunci să se facă o rectificare bugetară, în așa fel încât bugetul să fie majorat. Noi deja Uh, am luptat la negocieri uh, pe buget și am obținut cinci funcționari în plus. Puțin, dar până la urmă e ceva. Și Probabil că mulți dintre colegii mei împreună cu mine vor, se vor lupta pentru o dotare adecvată cu personal. Asta trebuie să fie o chestiune foarte clară pentru toți. Apoi, în ceea ce privește un procuror delegat part-time, este absolut inacceptabil. Deja la Eurojust avem această problemă, pentru că avem uh, procurori uh, cu jumătate de normă și apoi mai uh, și apoi vedem cum aceștia se confruntă cu probleme. Deci niște posturi part-time nu trebuie să fie gândite astfel. Și apoi, să mai și reducem în statele naționale ceea ce avem este un lucru absolut de neînțeles pentru mine. Este ca și cum am încerca să întoarcem înapoi ceea ce am încercat să obținem prin uh, parchetul european. Pentru că dacă cineva are voie să fie activ doar uh, uh, trei pătrimi din timpul său, atunci cum să se ocupe dimineața de anumite cazuri pentru ca apoi să poată identifica cazuri de fraudă cu TVA? Nu are nicio șansă să-și ducă activitatea la bun sfârșit, deci este inacceptabil. Și este un fapt pe care trebuie să-l exprimăm ca atare. În ceea ce privește pachetul european, el n-ar trebui să fie o agenție, ar trebui să fie o instituție de sine stătătoare, cu un statut aferent, cu un buget pe măsură, de sine stătător, nu în, ceva încadrat în bugetul general al Comisiei. Deci vă mulțumesc foarte tare pentru faptul că ați menționat mai ales frauda cu TVA-ul și că vreți să o abordați, la fel și cooperarea cu instituțiile vamale în formula extinsă. Pentru că dacă e să ne uităm într-adevăr la sumele care se pierd acolo, mă gândesc uh, că e vorba de miliarde și apoi e vorba de acele 3, 4, 5 miliarde pe care le discutăm noi aici. Să știți că mă apucă disperarea când uh, văd această diferență. Pentru că prin anchetele dumneavoastră, intervenție fără microfon din sală. Da, am spus milioane. A, nu, să, se corectează președinta. Îmi cer scuze, m-am, în, m-am încurcat. E vorba de acele câteva milioane pe care le discutăm noi aici, dar apoi vrem să încasăm miliarde. Păi atunci normal că trebuie niște sume mult mai impresionante pentru a combate cum trebuie frauda. Pentru că haideți să ne uităm un pic cât costă ancheta și ce ne aduce ea. E foarte greu să faci această comparație, dar dacă am face-o măcar o dată aici, atunci cu siguranță bilanțul ar fi de partea dumneavoastră, doamnă Căveși. Așa că noi ne vom uh, lupta pentru dumneavoastră și în noi veți găsi un susținător. Și cred că acum e rândul coordonatorilor, dar uh, oare în ce ordine e prevăzut? Aveți o planificare? Cu ce începem? Cu Libe și după aceea continui eu cu membrii de la cont. Vreau să-mi spuneți, vă rog, cum ați prevăzut asta. Monica. Uh, uh, ще Mulțumesc, Monica. Dau acum cuvântul coordonatorilor LIBE și CONT, după care celorlalți membri care au întrebări de adresat. Mai întâi coordonatorii LIBE, după care coordonatorii CONT. Însă rog pe fiecare să-și limiteze intervenția la două minute, pentru că sunt foarte mulți colegi care doresc să participe la această dezbatere. Și începem cu domnul Lenars. Bun venit, doamnă Căveși. Este minunat să vedem că parchetul european se mișcă și că încet, încet devine operațional. Așteptăm cu nerăbdare asta. Eu sunt dintr-o țară unde țările de jos, unde inițial uh, nu ne-am alăturat parchetul european, dar suntem foarte bucuroși că ne-am uh, schimbat decizia și suntem foarte bucuroși că dumneavoastră conduceți această instituție. După cum bine vedeți, în această instituție se dorește să avem un parchet european cu adevărat independent și eficient. Nu dorim să avem acest parchet doar să zicem că, iată, l-am obținut. Vrem să-l avem pentru ca să poată furniza rezultate concrete și să obțină beneficii în practică, pentru că felul în care cheltuim noi banii este foarte important pentru a menține încrederea cetățenilor în Europa. Dacă se face fraudă, dacă se face abuz de fonduri europene, atunci trebuie să abordăm problema ca atare. Am văzut ce a fost în trecut. Dacă se întâmplă doar pe cale națională, lucrurile nu funcționează cum trebuie. Am două întrebări succinte ne uităm un pic la sistemul de gestionare a cazurilor care va fi construit. Înțeleg că Eurojust își va actualiza propriul sistem. Dar care va fi legătura dintre Eurojust și parchetul european pentru ca lucrurile să fie făcute în concordanță, în așa fel încât să fie benefic de ambele părți, eventual să existe o cooperare și apoi cum întrevedeți cooperarea uh, între Eurojust și parchet în general. Nu cu mult timp în urmă, în Parlament s-a discutat despre subvențiile din agricultură a fost un scandal destul de mare, iar Comisia Europeană, drept răspuns, a spus că trebuie să se facă anchetă în statele membre, pentru că nu există o soluție europeană și nici competență europeană. Celor care m-au întrebat, le-am spus că parchetul european va rezolva asta pe viitor, așa că vă întreb acum cum uh, veți lua acțiune când se petrece așa ceva, în momentul în care vedem că e fraudă sau că se face abuz de fonduri, cu subvențiile agricole, de exemplu cum plasați rolul parchetului european în asemenea situații pe viitor. Vă mulțumesc și mult succes! Doamnă Zipăl, vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Doamnă Căveși, vă mulțumesc pentru prezentarea de astăzi. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Lupta împotriva fraudei este foarte importantă pentru Uniunea Europeană, pentru cetățenii noștri. Și asta din două motive, dincolo de orice. Odată, pentru că vorbim despre banii contribuabililor și, în al doilea rând, pentru că e vorba de încrederea în autorități și în alți actori. Dacă nu combatem asta noi aici, atunci de ce să mai respecte cetățenii regulile și să aibă încredere în sistem? Deci munca dumneavoastră este foarte importantă. Am să vă adresez câteva întrebări. Nu știu dacă puteți sau vreți să răspundeți acum. De exemplu, Ați menționat uh, procurorii în regim part-time, cu jumătate de normă. Este aproape ridicol să auzim așa ceva. Puteți să vă referiți un pic la motivele pentru care s-a ajuns la asta? Adică sunt anumite state membre care nu doresc să se facă anchetele necesare? Sau poate e adevărat un alt aspect, că în multe țări să zicem că sistemele nu sunt suficient de bine echipate și că deja sunt prea puțini procurori. E o problemă și asta? Primiți uh, răspunsuri clare din partea statelor membre de ce se vorbește despre procurori uh, cu jumătate de normă și, oricum, indiferent care ar fi motivul, pentru noi este inacceptabil. Lucrurile n-au cum să funcționeze. Am o întrebare cu privire la numărul de anchete Nu pun sub semnul întrebării numerele formulate dumneavoastră. Cazurile de abuz de care am aflat uh, deja de la Olaf sunt uh, cunoscute, dar spuneți-ne un pic uh, pe ce vă bazați când veți spune că veți avea mai multe cazuri decât fusese prevăzut inițial. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Inetveld are cuvântul. Mulțumesc, dom domnule președinte. Doamnă Căveși, vă mulțumesc pentru prezență astăzi aici, vă mulțumesc pentru sinceritate. Este un aspect foarte important. Mai ales că suntem într-o etapă incipientă, suntem în etapa de început și dumneavoastră ați fost foarte tranșant, ați spus ce se întâmplă, de ce aveți nevoie și ce merge prost. Dragi colegi, într-un fel eu aici întrezăresc un tipar. E un comportament pe care l-am mai văzut și la Frontex din partea statelor membre. Statele membre bat cu pumnul în masă, spun da, avem nevoie de Frontex, după care ce fac? Stabilesc care e capacitatea, dar apoi nu își îndeplinesc promisiunile. Iar în cazul parchetului european, chiar încep să mă întreb, dar poate sunt eu prea cinică. Dacă nu cumva, sunt câteva membre, state membre care chiar își doresc ca parchetul să eșueze. A fost oricum o îngrijorare din capul locului pentru noi, ideea că statele membre pur și simplu nu vor oferi susținere suficientă. Dar apoi mă întreb și dacă Comisia face suficient pentru a vă susține, pentru că de acolo vin propunerile bugetare și, și Comisia trebuie să se lupte pentru dumneavoastră. A fost interesant și ce a spus doamna Holmeier cu privire la plasarea parchetului european într-o altă secțiune bugetară. N-am cum să judec cifrele pe care le-ați uh, stipulat dumneavoastră, dar sunt impresionante, discutăm despre mii de cazuri. Așa că, ce părere aveți? Dacă nu se rezolvă problema capacității în curând, concret, ce se va întâmpla cu toate aceste cazuri? Și apoi o întrebare pentru noi înșine. Ce pârghie avem noi pentru a determina statele membre să se miște? Pentru că putem odată să fim prietenoși și să cerem frumos, rugăm și a doua oară, dar poate că a treia oară, dacă în continuare statele membre nu fac nimic, trebuie să apelăm la mijloace mai dure, să facem și noi o criză bugetară până ce se mișcă statele membre, fiindcă au și statele membre interesul lor, vor banii. Și sunt uh, lideri totalitari la Odigă care sunt foarte bucuroși să ia fonduri europene ca să-și consolideze regimul. Așa că haideți să luăm niște măsuri dure. Pentru că dacă statele membre nu fac nimic rapid, e grav. Iar dacă parchetul european nu are un succes răsunător chiar la început, va eșua. Mulțumesc. Din partea verzilor, mulțumesc. Mulțumesc uh, Domnule președinte, vorbesc uh, în numele membrilor Comisiei Libe din grupul meu. Vă mulțumesc pentru prezentare. Doresc să spun că statul de drept trebuie consolidat. Dacă nu, nu are niciun sens. Niciodată nu vom avea siguranță, absol- niciodată nu vom avea siguranță absolută, respectare absolută și um, frauda financiară va exista întotdeauna. Dar avem nevoie de anchete uh, consecvente, țintite atunci când au loc infracțiuni. Și nu putem accepta ca parchetul european să fie, uh, să aibă prea puțin personal, să fie subfinanțat și sunt de acord cu ceea ce a spus Sofie Intveld. Trebuie să gătim, găsim mijloace eficiente pentru a convinge statele membre și întregul Parlament ca să se facă cum trebuie uh, treaba. Mulțumesc de la ID. Grazie. È stato illustrato... Eh... Mulțumesc, spune doamna Tardino. S-a prezentat uh, situația organizării acestui nou organism în numele grupului meu. Eu consider că este superflu să se facă solicitări la nivel operațional. Așa cum uh, s-a spus de mai multe ori de-a lungul procesului creării uh, parchetului european, considerăm că acest mecanism implică încă o pierdere de suveranitate pentru statele membre. Parchetul european are prerogative prea mari, care depășesc prerogativele statelor membre și astfel se intră într-o materie de competență lor exclusivă, dreptul penal. De aceea am votat împotriva creării parchetului european. Dar doresc să precizez ca lucrurile să fie clare, că nu suntem împotriva luptei împotriva corupției în UE, din potrivă. Pentru noi este o prioritate să se urmărească aceste uh, delicte și să se apere interesele financiare ale Uniunii, dar este o prerogativă a statelor membre, care, după noi, este inseparabilă de suveranitatea lor. De aceea, autoritățile naționale, în strânsă cooperare judiciară între ele și făcând schimb de informații cu alte organisme de luptă împotriva fraudelor și corupției, să urmărească în justiție aceste uh, delicte. Uh, principiul subsidiarității trebuie să se respecte și uh, parchetul european va costa mult din bugetul european resurse publice care pentru noi ar putea fi folosite pentru a sprijini alte priorități, cum ar fi uh, lupta împotriva șomajului tinerilor uh, sau um, alte um, priorități ale Uniunii. Sunt preocupări exprimate negocieri de multe ori de țările care au rămas în afara cooperării sporite pentru uh, parchetul european uh, uh, și chiar modul în care a fost creat este simptomatic pentru lacunele procesului. Și aici s-au exprimat lipsele, carențele structurale ale acestui nou organism care arată că uh, modul în care a fost uh, structurat uh, parchetul european este um, defectuos. Statele trebuie acum convinse să um, contribuie cu resurse umane și financiare la acest organism și de aceea statele devin și mai puțin încrezătoare în activitatea acestui parchet. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Procacini. Bună ziua! Mulțumesc uh, doamnei uh, procuror uh, șef și pentru prezența sa aici. Îi mulțumesc pentru modul foarte sincer în care ni s-a adresat. Sinceritatea este destul de rară în instituțiile europene. Nu este un mister faptul că grupul meu a fost reticent în ceea ce privește crearea unui nou parchet european. Aceste reticențe s-au datorat faptului că pentru noi principiul subsidiarității este extrem de important. Pe de altă parte, având în vedere că ă, crearea parchetului european este acum o realitate, EPO va exista. Și nu pot decât să-mi doresc că uh, EPO va fi creat și organizat pentru a fi cât mai eficient. Și sper că va beneficia de instrumentele necesare pentru a funcționa. Dacă nu, ar fi o cutie goală, lipsită de sens. Întrebarea mea este că, dacă nu greșesc, în 2018 președintele Juncker își dorea o extindere a competențelor acestui parchet și la um, delictele, la infracțiunile de terorism, având în vedere dificultățile cu care se confruntă deja Uh, EPO pentru a obține uh, bugetul suficient? Uh, credeți că extinderea sarcinilor EPO nu este o utopie care poate fi uitată? Thank you. Vă mulțumesc. Din partea grupului GUE, Ok, terminăm. Bun. Acum trecem la coordonatorii de la cont. Domnul Zdehovski. For your... Vă mulțumesc, doamnă procuror șef european, pentru excelentul dumneavoastră discurs. Aș dori să mă concentrez pe situația din statele membre, pe anchetele dumneavoastră și statutul dumneavoastră neutru deseori problema este că vedem situații în multe state membre. Eu, de exemplu, am fost în misiune cu Comisia Cont în Slovacia, unde am văzut că mafia a fost, a infiltrat organizațiile statului și chiar procuratura. Acest lucru uh, a fost revelat de ancheta uh, ziaristului Ian Cuciac, și el a arătat că existau legături între rețelele mafiote, uh, procuratură, poliție și uh, politicieni de prim ordin, uh, prim-ministru, miniștri și mai departe. Cum veți dovedi că, sunt, veți, că sunteți neutră? Cum veți rezolva probleme în statele membre în care există această influență, există presiuni mari asupra anchetelor? știm că uh, există uh, uh, există infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene de mult și acestea nu au fost anchetate de ani de zile pentru că nu s-a dorit să se facă aceste anchete. Și doar după ce a fost ucis, acest ziarist au început să ancheteze. Este o întrebare foarte importantă pentru că aș dori cu adevărat să știu ce aveți de gând să faceți în astfel de situații, cum veți gestiona astfel de situații împreună cu echipa dumneavoastră. Thank you. Mrs. Chinici. Mulțumesc, doamna Chinici. Grazie, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Chiove, și pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Vă mulțumesc pentru faptul că ați prezentat foarte lucid și foarte transparent nevoile um, pentru demararea activității parchetului european. Um, ați cerut resurse financiare și um, umane și trebuie să vă sprijinim. Am uh, și eu experiență personală și familială în uh, justiția în țara mea, în Italia, unde cooperarea s-a devenit uh, fundamentală în lupta împotriva criminalității organizate și sunt convinsă că parchetul european va avea un rol fundamental în lupta inclusiv în lupta împotriva criminalității organizate transfrontaliere, uh, care este profund rădăcinată în teritorii și uh, care participă la activități ilicite, care deseori uh, se, se uh, exprimă prin infracțiuni uh, legate de corupție, spălare de bani și așa mai departe și parchetul european trebuie să aibă un rol fundamental în lupta împotriva acestor infracțiuni. Ați subliniat uh, că aveți nevoie de resurse concrete, uh, de oameni și de mijloace financiare. Întrebarea mea e puțin diferită, având în vedere că reușim să recuperăm doar din resursele financiare pe care organizațiile criminale reușesc să le obțină prin aceste infracțiuni dacă considerați că trecând la instrumente de, trecând la, instrumente de, de, la nivel legislativ, considerați că acestea sunt suficiente pentru a lupta eficient la nivel european împotriva acestor organizații criminale și uh, împotriva acestor infracțiuni și mă refer aici la directiva privind utilizarea informațiilor financiare pe care am fost votată în uh, mandatul trecut. Vă întreb dacă considerați că acest instrument legislativ este suficient și adecvat sau e nevoie de uh, ceva în plus la nivel legislativ. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Strugariu, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, um, and thank Mulțumesc! și mulțumesc, doamnă procuror general, pentru prezentarea dumneavoastră. Eu am uh, două întrebări. Una pentru dumneavoastră personal și ea se referă la uh, informații. Aveți mai multe cifre ne puteți da un exemplu pentru uh, sistemul de gestionare a uh, dosarelor. Uh, care sunt nevoile în cifre? Există și alte departamente care ar trebui să fie consolidate, unde aveți nevoie de mai mult personal, de mai mulți bani. Pentru că cred că aceste informații ne-ar fi utile, ne-ar permite să înțelegem mai bine nevoile instituției dumneavoastră. Și a doua întrebare este pentru comisie, care nu este reprezentată la prezidiu, dar este în sală. Uh, care este termenul pentru uh, soluționarea acestei situații și uh, pentru uh, validarea bugetului EPO. Nu cred că ar trebui să facă obiectul uh, unei dezbateri politice, nu mai avem ce dezbate, ne aflăm într-o situație foarte importantă, foarte complicată, nu vom obține rezultate concrete, nu vom avea o instituție funcțională dacă ne tot jucăm cu cifrele și cu cifrele potențiale și așa mai departe. E nevoie de o schimbare radicală la nivel bugetar. Deci, întrebările mele este, ă, sunt următoarele. Până când vom ști care sunt nevoile pentru noul buget EPO și, deci până când? Să zicem dacă ne puteți da un număr de săptămâni. Când vom avea o imagine mai clară? Și când vom începe cu adevărat să Uh, dezbatem cooperarea Comisiei și cu statele membre, astfel încât să uh, stabilim uh, odată pentru totdeauna bugetul. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna von Cramon Taubadel. Mulțumesc! Credibilitatea unei instituții europene este Uh, verificată și după felul în care funcționează parchetul european. Știm că foarte multe state membre uh, au, s-au opus înființării acestui parchet. Uh, vi s au opus chiar dumneavoastră ca persoană și cu toții am constatat că așa a fost, însă am reușit să ne punem. Aceste state membre încearcă să o ia pe căi ocolite pentru a uh, pune bețe în uh, roate uh, funcționării parchetului european și dumneavoastră ați prezentat foarte bine situația prin acești procurori europeni delegați cu jumătate de normă, ceea ce este total inacceptabil. Pentru noi, Parlamentul European, este foarte important să există o dotare cu resurse umane foarte importantă și sunt de acord cu doamna Holmeier că nu trebuie să permitem ca Olaful și alte instituții europene care deja uh, s-au plâns la noi că datorită Brexitului, de exemplu, și datorită uh, Uh, acestor uh, crime financiare care sunt uh, previzibile, deci care au nevoie de mai mult personal, deci nu putem accepta ca personalul sau dotarea cu resurse umane a EPO să scadă. Deci, doleanța noastră ar trebui să existe o, o, o, o solicitare foarte clară. Aceasta a fost, și acum ajung și la întrebare, ați menționat uh, cele 30 până la 60 de miliarde cu Brexitul. Vom uh, asista la și mai multe delicte uh, la TVA, deci aceste fraude ar putea să crească. Ați mai uh, abordat și dumneavoastră un alt aspect, uh, respectiv uh, frauda cu subvențiile agricole, cu fondurile din politica agricolă comună și cu fondurile structurale și bineînțeles că se pune problema dacă anumite state membre nu răspund cererei noastre de a pune la dispoziție procurori europeni delegați, Uh, atunci intervine și problema intereselor financiare în domeniul politicii agricole comune și a fondurilor structurale și deci noi, Parlamentul European, ne vom implica și mai puternic și Sofia a spus asta, Sofie Intveld, care este pârghia noastră, cum putem noi să uh, intervenim pe lângă aceste state membre. Poate pe cale bugetară, Uh, pentru a uh, retrage o parte din fondurile pentru aceste state membre. Noi considerăm că acest procur european cu jumătate de normă nu pot să fie o soluție, nu are cum să fie așa ceva. Avem nevoie de o dotare uh, de personal corectă și chiar dumneavoastră a spus că sunteți la începutul cercetărilor dumneavoastră, încă nu știm câte spețe vor ajunge la EPO, dar trebuie să ne asigurăm că avem un început de succes. Și Uh, după aceea vom discuta numărul de cazuri care vor interveni. Mulțumesc. În numele ID. ECR, GUE. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Chioveși, care să răspundă la întrebări. Mulțumesc tuturor pentru sprijinul puternic pe care l-ați manifestat față de instituția mea, față de parchetul european și mulțumesc și pentru cuvintele încurajatoare. O să încerc să răspund la toate întrebările foarte succint. Dacă am înțeles corect, prima întrebare viza cooperarea noastră cu Eurojust. Vă pot informa că deja uh, suntem în contact cu președintele Eurojust ne-am întâlnit deja de mai multe ori și am hotărât să începem și să negociem un uh, acord de lucru pe care să-l perfectăm la nivel tehnic, într-o primă etapă, pentru că toate Uh, aceste acorduri de lucru trebuie să fie validate de către colegiu. Și după cum știți, deocamdată nu avem un uh, colegiu complet al uh, procurorilor europeni. Procesul a fost oprit deocamdată, deci sper ca după numirea acestor procurori europeni să constituim colegiul respectiv și să votăm și acordul de cooperare, mai ales cu Eurojust, cu care ne dorim să cooperăm cât mai strâns. Este foarte important. Eurojust deja are o experiență foarte vastă în domeniul cooperării internaționale, dar trebuie să cooperăm și cu OLAF, cu Europel și cu celelalte instituțiile și agențiile, uh, organismele europene. nu pot să uh, iau o decizie cu privire la detalii, uh, colegiul are această competență. În legătură cu ancheta fondurilor agricole, o altă întrebare. Vom proceda exact la fel. Putem spune că după ce parchetul va fi lansat și ne vom începe activitatea, vom putea vorbi uh, despre anchete. În legătură cu aceste întrebări legate de procurorii europeni, cu jumătate de normă. Eu v-am spus deja, în întreaga mea activitate nu m-am întâlnit cu un procuror uh, cu jumătate de normă sau un sfert de normă, dar răspunsul meu este uh, foarte simplu. Dacă vom avea procurori uh, cu normă întreagă, putem garanta independența, eficiența și răspunderea lor. Deci putem stabili priorități foarte clare și vom putea să cooperăm în mod foarte eficient. Și sper ca la, după ce vom fi negociată uh, cu toate statele membre, până la urmă toate își vor da acordul să avem uh, procurori europeni cu normă întreagă, pentru că este foarte important să rezolvăm această dilemă. În legătură cu evaluarea volumului uh, de anchete, vă pot spune că în evaluarea mea preliminară am uh, folosit uh, criterii obiective, mai ales uh, răspunsurile pe care le-am primit de la statele membre legate de cauzele pe care statele membre le-au anchetat în ultimii patru ani. Am cerut doar datele statistice pentru uh, cauzele care intră în sfera de aplicare în mandatul EPO. Deci, pe baza răspunsurilor primite, am făcut o estimare preliminară, respectiv că în prima zi de activitate EPO va primi cam aproximativ 3.000 de cauze. Și deci, pe baza acestor informații, vă pot spune că anual numărul de spețe care vor interveni, numărul anchetelor, uh, va fi cam de 2000. Deci vom primi, prima, în prima zi vom avea 2000 de, uh, de anchete, și în primul an vom primi cu 1000 uh, mai mult. Nu am finalizat încă evaluarea pentru că există state membre care încă nu uh, mi-au trimis uh, datele statistice. Din câte am înțeles, trebuie să verifice, să coroboreze numărul de anchete și să evalueze dacă ele intră sub în mandatul nostru sau nu. În legătură cu întrebarea ce se va întâmpla cu cazurile dacă problemele bugetare și cu personalul nu vor fi rezolvate. Nu ne putem începe activitatea dacă nu vom rezolva problemele legate de buget și de personal, pentru că riscul real este că activitatea noastră să fie blocată și vă pot da un exemplu. Să spunem că ne începem activitatea în acest an cu 29 de angajați, 22 de procurori europeni și 32 și un sfert procurori europeni delegați. În legătură cu personalul la Luxemburg, la biroul central, 25 dintre colaboratori au fost alocați pentru resurse umane, pentru sistemele informatice, pentru că trebuie și să creăm acest sistem de gestionare a dosarelor, case management uh, uh, uh, system și pentru chestiunile bugetare. Deci avem nevoie de experți și în aceste domenii. Dar pentru domeniul operațional nu ne rămân decât patru angajați. Deci este foarte greu să înregistrezi, să analizezi 3000 de cazuri cu doar patru colaboratori. Dacă am înțeles bine, a fost uh, și o întrebare legată de extinderea mandatului la delictele teroriste. E prematur să discutăm această chestiune, așa cum am spus uh, în decembrie, în decembrie la ședința Comisiei Libe. Să vedem să așteptăm să vedem cum uh, ne demarăm activitatea. În orice caz, nu este o decizie care este de competența mea, extinderea jurisdicției. Este o chestiune care este de uh, competența legislativă. Deci, uh, puterea legislativă și nu EPO va lua această decizie. Acum, pentru a răspunde la întrebările din partea Comisiei CONT, cum ne vom garanta și ne vom asigura neutralitatea în anchetele din statele membre. Aș dori să vă spun că independența EPO, dar și independența procurorilor de la EPO, este garantată prin regulament. EPO va fi un organism independent. E un aspect foarte important. O a doua dovadă, să o numim așa, figurează tot în regulament în organizarea EPO. Avem aceste camere permanente, alcătuite din sau la care participă trei procurori uh, europeni din uh, state membre diferite. Doar din această structură, din acest mod de organizare, ne dăm seama că la fiecare anchetă se va garanta independența, pentru că ancheta va, face, va fi făcută de către uh, procurorii europeni uh, delegați în statele membre respective, iar ancheta va fi uh, sub, uh, supravegheată, supervizată de către uh, Camera Permanentă, din care vor face parte trei procurori din uh, trei state membre. Dar putem uh, garanta independența și neutralitatea anchetelor în final și prin Uh, stabilirea unor criterii obiective la nivel de colegiu pentru uh, distribuirea uh, cauzelor. În legătură cu întrebarea dacă avem suficiente instrumente pentru a combate acest tip de delict, cred că deocamdată este foarte important să ne asigurăm că instrumentele pe care le avem să le folosim cu adevărat. E foarte important să le folosim Deocamdată e uh, prematur să spunem dacă avem nevoie de alte instrumente. În orice caz, încă o dată nu este de competența mea să spun dacă anumite directive sau alte instrumente legislative trebuie să fie schimbate sau nu. It was also... De asemenea, a mai fost o întrebare referitoare la concret unde avem nevoie de mai mulți bani și mai multe resurse. Am uh, finalizat o evaluare preliminară și a fost foarte greu, pentru că la ora actuală nu avem colegiul și pentru că la un moment dat uh, în perspectiva bugetară a trebuit să trimitem o propunere. Eu am făcut o evaluare preliminară, am transmis uh, scrisori comisarilor și, la ora actuală, este sarcina comisiei aceea de a face o propunere pentru buget. Iar după aceea, Parlamentul European și Consiliul vor decide. referitor la daunele pe care le provoacă frauda cu TVA. Eu am luat uh, studiul de la Kiel ca un exemplu și pot să spun că au analizat discrepanțele între rapoartele la import și la export. Deci ce s-a raportat uh, în relațiile bilaterale comerciale în Uniunea Europeană. S-a cuantificat cât dintre aceste discrepanțe raportate pot fi explicate doar prin frauda cu TVA, iar estimările studiului sunt între 30 și 60 de miliarde de euro. Eu una nu știu cum va influența Brexitul acest prejudiciu, aceste sume, dar să știți că în acest subiect, în acest studiu, mă scuzați, nu apar uh, suspecți obișnuiți, ci este o chestiune valabilă pentru toate statele membre. Cred că am răspuns la toate întrebările, iar uh, la nevoie vă rog frumos să-mi adresați alte întrebări și vă stau la dispoziție pentru răspunsuri. Mulțumesc! Președintele, acum trecem la cea de-a doua rundă de întrebări. Este o listă lungă, așa că am să-i rog pe colegi să se limiteze la doar un minut, dacă e posibil. Și apoi vom da cuvântul și vom dăm cuvântul și reprezentanților comisiei, doamna Ionceva. Mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile și mulțumim foarte mult pentru hotărârea dumneavoastră de a obține rezultate indiferent de buget, așa cum ați spus. Munca parchetului va depinde foarte mult și de cooperarea cu autoritățile naționale. Cum veți garanta independența completă a procurorilor europeni delegați? Și cum uh, veți asigura o anchetă independentă în momentul în care sunt uh, implicate și autoritățile și funcționarii la nivel înalt? Despre cooperare cu Europol, cum întrezăriți uh, susținerea venită din partea acestei instituții în anchetele dumneavoastră viitoare. Vă mulțumesc! Domnul Coacuzici, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule președinte! Doamnă Căveși, doresc să vă spun că, dincolo de frauda cu TVA, multe studii arătau că pierdem 10 de miliarde de euro. Alte studii spun că 10 de miliarde de euro se pierd și la achizițiile publice. Apoi, în cazurile de corupție, alte 10 de milioane. Discutăm aici, până la urmă, despre sute de miliarde de euro în total, daune aduse bugetului european și bugetului statelor membre. Este o oportunitate unică acum. Avem cea mai bună persoană care conduce parchetul european. Dumneavoastră aveți o experiență extraordinară în combaterea corupției și spălării banilor în țara dumneavoastră. Nu putem să lăsăm această oportunitate să ne scape. Pentru o sumă mică de bani, la o adică, vom putea să recuperăm miliarde de euro la bugetul european. Trebuie să vă susținem și trebuie să nu uităm toate aceste aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Keller. Uh, madame... Mulțumesc! Doamna procuror șef, ca și colegii mei, aș dori să vă spun că vă sprijinim în misiunea dumneavoastră. Misiunea dumneavoastră este așteptată de toți europenii pentru care lupta împotriva fraudei și împotriva corupției este o prioritate majoră. Mult respect și multă admirație și pentru parcursul dumneavoastră profesional, doamnă. Doresc să mulțumesc doamnei Holmeier, care se ocupă de buget, pentru voința pe care au exprimat-o de a da mai multe mijloace. Aveți câteva milioane pentru a recupera miliarde și miliarde. Pentru că avem un aspect financiar și unul legat de justiție și de a se face dreptate. Deci vă sprijinim foarte mult și pe dumneavoastră, doamnă Holmeier, în eforturile dumneavoastră. Pe o întrebare, în legătură cu cooperarea cu statele membre, aveți anumite așteptări, dorințe, dincolo de modul în care organizați parchetul? Și, în al doilea rând, în legătură cu guvernanța, în această fază de creare a mecanismelor, există uh, Uh, un spațiu de dialog cu Comisia, cu statele membre, ca să vă asigurați că vă veți găsi locul, păstrându-vă în același timp independența? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Ceh. Thank you, prosecutor. Thank you very much. Mulțumesc, doamnă procuror general, mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și pentru munca asiduă pe care deja ați întreprins-o și în funcția dumneavoastră precedentă și, și acum, de când uh, formal s-a înființat parchetul european. Combaterea fraudei uh, trebuie să fie o prioritate pentru noi și noi trebuie să facem tot posibilul ca să vă oferim mijloacele și resursele necesare ca să vă puteți duce sarcine la bun sfârșit. Și am două întrebări credeți că ar fi posibil, pentru cifrele menționate anterior, credeți că ar fi posibil să le publicați și să spuneți exact ce țări sunt refractare și nu oferă ajutor, uh, ce caz, țări vă împovorează cu cazuri și ce țări înaintează zero dosare. Cred că ar fi important ca publicul să știe. Și a doua întrebare. Credeți că parchetul european ar putea juca un rol și în mecanismul pentru statul de drept, care se negociază la ora actuală în raport cu viitorul buget, eventual să fie extins mecanismul și către țările care intră în jurisdicția parchetului european. Noi am adunat uh, peste 680.000 de semnături în Ungaria pentru ca Ungaria să se alăture EPO. În țara mea, cu siguranță, există susținere publică față de instituția dumneavoastră, indiferent ce susține sau crede guvernul nostru. Mulțumesc! Mulțumim! Domnul Sinecica. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Căveși, pentru că sunteți aici, de acord cu toți colegii mei care și-au exprimat admirația față de hotărârea și determinarea dumneavoastră. Mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru ca parchetul european să funcționeze așa cum trebuie și să fie independent. Am o întrebare care seamănă cu întrebarea colegii mele, Catalin Ceh. E vorba de cooperarea pe care o aveți cu statele membre care nu sunt parte a parchetului european la ora actuală. Vă puteți referi un pic mai mult la asta? Cum lucrați cu guvernele respective, pentru că, în mod paradoxal sau ba din potrivă, tocmai țările care nu sunt parte din parchetul european sunt țările care au probleme cu abuzul de fonduri europene și cu statul de drept. Acolo sunt problemele cele mai mari. Și acesta este contextul în care ne învârtim. Nu știu dacă puteți să faceți un comentariu despre asta, dar pentru mine este de bun simț când discutăm despre condiționalități la fondurile europene, o condiție importantă pe viitor, să fie tocmai participarea sau cel puțin cooperarea cu parchetul european. Vă mulțumesc! Mulțumim. Domnul Ciuhodaru doamnă președintă salut prezența doamnei kvesi astăzi aici și eu vreau toleranță zero la corupție și ca acest fenomen să fie eradicat și înțeleg perfect ideea de parchet european independent și eficient iar dacă mai ține minte doamna kvesi în nume personal am depus în parlamentul româniei amendamentele necesare pentru suplimentarea fondurilor direcției naționale anticorupție tocmai pentru a fi realizat acest lucru. dar am și o trei întrebări concrete odată dacă intenționați să vă extindeți activitatea și la traficul transfrontalier transfrontalier de persoane. Este o problemă importantă. A doua, dacă aveți o estimare a acestui fenomen la nivelul țărilor, fiecarei țări, pentru a avea o hartă eficientă, poate este nevoie de suplimentat acești procurori europeni în anumite zone, poate trebuie readaptate schemele de personal în așa fel încât activitatea să fie cât se poate de eficientă. Și în al treilea rând, ce mecanism preconizați pentru recuperarea prejudiciilor. Știm foarte bine că sunt probleme importante în ceea ce privește recuperarea sumelor acestei importante de bani și cred că este esențial ca acești bani folosiți pentru sănătate, pentru educație, să nu, pentru agricultură să nu fie aruncați pe fereastră și să putem recupera eficient. Mulțumesc și aveți susținerea mea în continuare. Thank you. Mr. Ronay. Domnul Ronai. Köszönöm szépen, és nagy tisztelettel üdvözlöm a főügyész Vă mulțumesc foarte mult. Vă salut călduros, stimată doamnă procuror șef. Energia dumneavoastră și elanul dumneavoastră ne dă speranță, mai ales celor din țări care sunt corupte. Interesele financiare sunt apărate cel mai bine în momentul în care fondurile europene sunt legate de statul de drept. O condiție ar fi aceasta de a coopera sau de a te alătura parchetului european, tocmai. Așa cum s-a mai spus, corupția în Ungaria este deja un fenomen centralizat. Pentru că maghiarii cei mai bogați sunt prieteni cu premierul și cu ginerele acestuia. Eu cred că în Ungaria avem acum o mare problemă și tocmai de aceea vă întreb. Ce putem face în acele țări în care corupția este deja un fenomen centralizat? Ce facem în momentul în care țara nici nu mai este interesată să ajute parchetul european? Ba, din potrivă, vrea să blocheze această instituție. Mulțumesc, spune președintele. Și acum, din partea Comisiei Europene, domnul Poenaru de la DigiJust. Thank you. Um... Vă mulțumesc. Nu pot decât să repet ceea ce a spus comisarul um, Reinders la um, dialogul structurat uh, cu LIBE, că Comisia um, va examina nevoile EPO pentru ca instituția să fie funcțională încă anul acesta. Mulțumesc! Also jetzt bin ich ehrlich, das ist mir zu wenig von Seiten der Kommission. Da, este o intervenție foarte succintă din partea Comisiei. Eu nu voiam neapărat să fie o, o, o provocare. Mă așteptam uh, mai mult din partea Comisiei decât la o declarație. În primul rând, uh, da, pur și simplu sunt dezamăgită m-am supărat. Nu se poate să avem așa o declarație din partea Comisiei. Eu, din partea Comisiei, așteptam o uh, declarație conform uh, căreia nu acceptați acești procurori cu jumătate de normă și uh, uh, să ne spuneți că știți de cât personal are nevoie EPO, de exemplu, și așa mai departe. Deci răspunsurile mi se par total nesatisfăcătoare. Thank you. I understand I'm not specifically in charge of this Mulțumesc, am înțeles. Eu nu mă ocup în mod deosebit de acest dosar, așa cum a spus uh, doamna procuror șef. Există discuții la nivel politic deocamdată, însă, din păcate, nu pot să vă dau informații suplimentare eu personal. Призовавам представителите на Европейската комисия, ако в момента не могат да отговорят в най-кратко. Aș dori să fac un apel la adresa Comisiei să ne transmită un răspuns în scris cât se poate de repede, dacă nu puteți să răspundeți la întrebările noastre acum. Doamnă și aveți cuvântul. So, thank you for your question. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Așa cum am spus deja, independența EPO și a procurorilor europeni și a procurorilor delegații europeni față de celelalte instituții naționale sau supranaționale um, este garantată de regulament și independența procurorilor europeni delegați va fi asigurată de camera permanentă, de camerele permanente. În camerele permanente vom avea trei uh, procurori diferiți din trei țări diferite și împreună cu um, colegiul sunt sigur că se vor lua decizii în legătură cu criterii obiective când vine vorba de evocarea cazurilor, de alocarea lor sau realocarea lor. Când vine vorba de relația cu Europolul, am început deja, am avut deja primele contacte și sper că la începutul lui martie voi merge la Haga și mă voi întâlni cu președintele eh, Europolului și al Eurojustului și vom începe discuțiile la nivel tehnic, dar, așa cum am spus, până la urmă, colegiul va, de- va decide fiecare detaliu al cooperării noastre. Eu aș dori să am o, uh, o relație cât mai apropiată cu aceste instituții, cu aceste agenții, dar colegiul hotărăște până la urmă, în legătură cu statele membre. În ianuarie a început consultarea mea cu statele membre care participă la EPO. Sunt 22 de state membre, nu am fost încă în toate. Încerc să merg în două sau trei pe săptămână. Am trei așteptări după aceste consultări întâi să văd cum a fost aplicată directiva PIF, în al doilea rând să văd ce măsuri a luat fiecare stat membru pentru a aplica regulamentul EPO și uh, și cum a început pregătirile la nivel național și ultima mea așteptare se referă la numărul de procurori europeni delegați, pentru că conform regulamentului trebuie să stabilesc eu numărul uh, procurorilor europeni delegați din fiecare stat membru după această consultare și sper că toate statele membre vor fi de acord că, pentru a garanta independența, eficiența și responsabilitatea procurorilor europeni delegați, avem nevoie doar de procurori europeni delegați cu normă întreagă. Este foarte important să aplicăm aceleași standarde în toate statele membre și să nu existe diferențe când vine vorba de funcționarea EPO, inclusiv uh, numărul și statutul uh, procurorilor europeni delegați din diferitele state membre. În ceea ce privește evaluarea mea preliminară în legătură cu personalul și bugetul. Având în vedere că încă nu avem colegiul, m-am consultat cu grupul de experți, am discutat evaluarea noastră, propunerea noastră în cadrul grupului de experți. Acesta este format de experți din toate statele membre care participă la EPO. Nu pot să spun acum că anumite state membre nu doresc să colaboreze sincer cu EPO și nu pot să spun acum uh, public câte cazuri ar fi din fiecare stat membru sau câți uh, procurori europeni delegați ar fi din fiecare stat membru sau ce state membre doresc uh, să aibă procurori delegați uh, cu normă întreagă și care nu. Suntem într-un proces, în mijlocul procesului de, de negociere și uh, cred că ar fi mai bine să finalizăm consultările cu statele membre pentru a avea o imagine clară a modului în care stau lucrurile și nu pot să comentez acum uh, în legătură cu discrepanțele când vine vorba de numărul de cazuri din fiecare stat membru, pentru că deocamdată am primit uh, doar statistici, dar voi înțelege motivele acestor discrepanțe doar după ce EPO va fi început activitatea. în legătură cu rolul EPO în cadrul noului mecanism um, pentru statul de drept, cred că jurisdicția și rolul EPO este foarte clar uh, menționat în regulament. Uh, sarcina noastră este să anchetăm și să urmărim cazuri penale din jurisdicția noastră, așa că eu nu pot să comentez în legătură cu această întrebare. Când vine vorba de relația cu statele membre care nu participă la EPO, așa cum am spus, am început consultarea cu statele membre care participă și după ce voi finaliza această consultare, doresc să demarez un dialog foarte constructiv și cu statele membre care nu participă la EPO. Important să avem contact cu acestea și să găsim o modalitate de a coopera cu ele și de asemenea cu țări terțe. În ceea ce privește anchetele din aceste state membre care nu participă la EPO, cred că putem să folosim instrumente legislative actuale um, pe care le avem la dispoziție. Un uh, eurodeputat român mi-a pus întrebare românește, așa că voi răspunde românește. Um, în ceea ce privește traficul de persoane și extinderea competenței parchetului european pentru acest tip de infracțiuni așa cum am spus în acest moment este prea devreme să vorbim despre posibilitatea extinderii competenței. în cele din urmă cred că este o decizie a legislativului dacă această competență trebuie sau nu extinsă. în ceea ce privește numărul de procurori în fiecare stat membru Așa cum am spus, în urma consultărilor pe care le-am început, o să stabilim uh, numărul de procurori europeni delegați care trebuie să funcționeze în fiecare stat membru. Încercăm să avem în vedere criterii obiective, nu doar criteriul statisticii și al dosarelor, ci și specificitatea sistemului juridic și uh, specificitățile fiecărui stat membru. În ceea ce privește recuperarea prejudiciilor, așa cum am spus, Uh, doresc ca EPPO să devină un centru de excelență în recuperarea prejudiciilor, iar ceea ce aduce în plus acest parchet european este faptul că va exista o abordare unitară în acest fenomen, va exista posibilitatea unui schimb de informații mult mai rapid, mult mai eficient între procurorii din statele membre care participă la EPPO și implicit și nivelul de recuperare al prejudiciilor va fi mult mai, uh, mult mai mare so, thank you very much for uh, all your questions. Vă mulțumesc tuturor pentru întrebări. Vă mulțumim, doamnă Căveși, pentru toate informațiile pe care ni le-ați furnizat. Doamna Ceh a cerut cuvântul din nou. Vă rog, aveți un minut. Just wanted to comment on the Vreau să mă refer la o intervenție a Comisiei. Ar fi bine, cred, ca data viitoare Comisia să ne trimită persoana care chiar se ocupă de dosarul de care discutăm. Ne-ar ajuta totuși destul de mult să ne ducem activitatea la Parlamentul European. Aș dori în primul rând, uh, doamnă Căveși, să vă mulțumesc din suflet pentru această uh, dezbatere foarte deschisă. Vedem uh, foarte clar cât de mult vă implicați în activitatea dumneavoastră și ne dăm seama că vă luptați cu echipa dumneavoastră pentru a pune pe picioare EPO, ceea ce nu este ușor. Din contră, împrejurările vă sunt potrivnice Uh, ați avut o serie de întrebări la care nu ne-ați putut da răspuns, dar în orice caz uh, noi am încercat să ne dat, dăm seama unde aveți nevoie de sprijin. Nu vrem neapărat să vă controlăm, ci vrem să identificăm lacunele și locurile unde aveți nevoie de sprijinul nostru și ați văzut din intervențiile comisiilor, uh, din ambele comisii, că aveți un sprijin printre noi Avem uh, două comisii competențe, competente, Comisia Libe și cea de control bugetar. Vă urez mult succes, vă respectăm enorm și vă rugăm să vă puteți uh, îndeplini toate obiectivele pe care vi le a stabilit uh, și, în orice caz, Viola a cerut din nou cuvântul. Avem încă ceva timp la dispoziție. Încă o dată, mult succes! cu, la dezbaterea cu domnul comisar Han, pentru că el este persoana cheie, el este cel care ar putea să dea unda verde pentru un buget mai uh, important pentru EPO. Deocamdată n-a făcut uh, niciun gest, nu a reacționat, uh, nu a răspuns la nicio solicitare și acum timpul este cheie. Trebuie să se angajeze și din punct de vedere financiar la înființarea EPO. În încheiere, Uh, domnul comisar n-a avut ocazia să reacționeze, trebuie să spunem asta, pentru că uh, în primul rând, uh, abia acum doamna și a prezentat estimarea legată de resursele umane. Iată, a fost făcută publică. Sperăm ca domnul Oettinger să-și respecte promisiunile, adică comisiunile făcute de domnul comisar Oettinger la comisia noastră să fie respectate. Comisia Uh, trebuie să fie convinsă și comisarul competent să procedeze astfel. Deci, încă o dată, doamnă Căveși, mult succes! Vă pot da lista uh, cu întrebările, cu doleanțele uh, la care nu ne-ați putut răspunde acum și dacă aveți nevoie de sprijin suplimentar, vă rugăm să nu ezitați. Am dorit să știm cât de implicate, cât de active sunt statele membre, cât sunt de disponibile la cooperare la Comisia de Control Bugetar știm că este un uh, domeniu foarte delicat. Uh, uh, știți că și Olaful Mm, are motive pentru care consideră că o anchetă este, nu este necesară, dar uh, în orice caz uh, procurorul general sau uh, EPO ar trebui să-și poată desfășura activitatea. Aveți și o experiență foarte vastă, dacă credeți dumneavoastră că trebuie să se intervină și dacă aveți o altă părere decât cea dintr-un stat membru, ne-ar interesa să ne informați și sper ca toate statele membre să-și aducă contribuția și să coopereze coopereze cu dumneavoastră în mod constructiv. Iar această cooperare sperăm să fie partajată astfel încât uh, să obținem rezultate concrete, să nu mai avem această criminalitate transfrontalieră și pentru că fi interesele financiare ale Uniunii Europene să fie protejate. Deci, încă o dată, mulțumim pentru prezență și mult succes în activitatea dumneavoastră. Doamna Intveld. Mulțumesc! Suntem preocupați de tot ce am auzit astăzi și trebuie să vă spun că mie mi se pare că e o dezbatere repetitivă și aș sugera uh, ca coordonatorii și birourile celor două comisii să se adune la un moment dat și să vedem care sunt instrumentele pe care le avem. Sigur, am spus, putem face o uh, cerere politicoasă Consiliului și Comisiei, dar probabil că nu ne vor răspunde, deci poate ar fi bine coordonatorii din cele două comisii să ne gândim care este pârghia pe care o putem folosi. Mulțumim. Mulțumim pentru această dezbatere foarte interesantă. Mulțumim, doamnă Chiove, și puteți constata că vă puteți baza pe sprijinul nostru și pe viitor. Orice probleme ați avea în activitatea dumneavoastră, puteți să vă bazați pe sprijinul nostru. Deci mulțumim încă o dată pentru informațiile detaliate pe care ni le-ați furnizat. Am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Bien, nos falta un punto para terminar. Mai avem un punct pe ordinea de zi. Punctul 6. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Următorul punct de pe ordine de zi este raportul privind negocierile interinstituționale în legătură cu propunerea legislativă pentru stabilirea fondului intern de securitate în cadrul viitorului uh, cadru financiar multianual. Um, raportoare uh, este doamna Monica Holmeier. Vă rog, doamna Holmeier, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, dragă Maite, dragi colegi. Sincer vă spun, mă uit în sală, văd că sunt aici eu, raportor din umbră cât sunt, dar îmi dau seama că nu prea avem multe de raportat. Încerc doar să uh, redau o vedere de ansamblu a puținului pe care îl avem, arătând de fapt că nu e progres. În primul rând, Vreau să vă spun că la Consiliu s-ar fi spus că noi, cei de la Parlament, nu voiam să progresăm și să negociem, dar uh, vreau să vă spun că Consiliul, președinția, nici președinția finlandeză, nici acum președinția croată, nu a avut mandat de negociere. Am încercat un uh, trialog tehnic, dar uh, nu se spun decât niște lucruri evidente în cadrul acestor uh, reuniuni. Și chestiunile de principiu, nu. De fiecare dată când uh, e vorba de negociere adevărată, răspunsul uh, pe care îl primim este Păi nu, dar nu avem mandat de negociere. Și apogeul este în momentul în care Consiliul și Parlamentul încep să fie de acord și apoi uh, începe și comisia să intervină, spunând că este ea în dezacord cu noi. Sigur că are dreptul să își lanseze rezervele și întrebările, dar fără a deturna sau uh, fără a uh, structura negocierile în baza propriilor idei. Eu am mandat din partea Parlamentului să acționez după cum s-a votat și cum s-a hotărât și nu după cum uh, se exprimă vreo dorință. Cu privire la cultura serviciilor secrete, pentru statele membre e mai greu uh, această termino- să accepte această terminologie, așa că am întrebat Consiliul cum pot să formuleze lucrurile în așa fel încât în ceea ce privește criminalitatea organizată și terorismul să găsim o formulare, să nu se mai numească neapărat cultura serviciilor secrete, ci să restricționăm un pic vocabularul. Înțeleg, am putea fi de acord, am avea înțelegere față de asta, dar până acum n-a venit totuși nimic din partea Consiliului. Apoi, în al doilea rând, hotărâsărăm să investim în agențiile UE interne de la ESF când e vorba de chestiuni operaționale. Asta împreună cu statele membre. Și și aici, și nici aici, mă scuzați, Comisia nu vrea, deși Consiliul este potențial deschis la asta. O, așa că dacă asta e situația și dacă Parlamentul și Consiliul sunt în esență de acord, Comisia, zic eu, va trebui să accepte. În ceea ce privește plafonarea cheltuielilor pentru proiecte în raport cu terțele state, acolo Consiliul are rezerve mari. Și mai este un punct cu privire la gestionarea crizelor. Noi l-am lansat. Comisia și Consiliul voiau să meargă în direcția noului uh, instrument creat pentru catastrofele naturale și să se lege de acesta. Dar să știți că atentatele teroriste sunt cu totul altceva. În asemenea situații trebuie să reușim să facem o cooperare rapidă în vederea stabilirii securității. Această formă de gestionare a crizelor mm, s-a dovedit a fi utilă în momentul că am avut evenimente din Belgia, din Franța, în Germania, la Berlin. Au fost toate aceste cazuri. Și este important să avem uh, posibilitatea de a cofinanța ceea ce este necesar, măcar să lăsăm această portiță deschisă și să se stipuleze o posibilitate. Apoi, în ceea ce privește cibercriminalitatea și cibersecuritatea, noi uh, am avut mari semne de întrebare, iar la trialogul tehnic au fost prezentate foarte multe argumente în fața comisiei de ce este important acest aspect. Dar Comisia nu s-a prea deschis, chit că și Consiliul avusese o atitudine pozitivă. Deci, eu cred că cibersecuritatea și apărarea în fața cibercriminalității, apărarea populației trebuie să fie subiecte importante. Pentru că, până la urmă, la SF, fondurile nu au curs mereu așa cum am considerat noi că ar fi corect sau necesar. În lumina acestor realități, mai avem și problemele orizontale pe care nu le-am putut rezolva. Uneori, Comisia vrea să obțină niște lucruri uh, mult mai orizontal decât noi, eu una nu pot depăși mandatul Parlamentului, mandatul primit de Parlament sau uh, de această comisie. Deci nu mă las cu una, cu două. Dacă Parlamentul susține că vrea să pună între paranteze anumite domenii, atunci eu așa voi negocia iar în ceea ce privește mm, chestiunile orizontale, suntem uh, foarte limitați acolo. N-am putut progresa foarte mult. Au fost uh, trialoguri uh, pe timpul președinției finlandeze, pe timpul președinției croate, mai multe reuniuni. Au, am, ne-am mișcat un pic în ceea ce privește obligația de raportare și de transparență, dar foarte lent, ca să spun frumos și prudent. Întrebarea mea este, deci, către colegi. Are rost să mai continuăm cu trialogurile tehnice? Pentru că vedeți prea bine că la nivel politic avem progres zero. La nevoie ne putem coordona cu celelalte domenii de la BMWI și de la AMF, instrumentul pentru vize și gestionarea frontierelor eventual să transmitem în scris gândurile noastre Consiliului. Deocamdată aș vrea să mai port încă o discuție sau să încerc să discut cu preștinția Consiliului. N-are niciun rost să ne mișcăm milimetric de fiecare dată. Eu știu cum sunt aceste trialoguri. Ești acolo, se citează la punctul 1 poziția Parlamentului și se spune că foarte bine, li s-a dat ascultare, e interesant. Am povestit același lucru și președinției finlandeze. Ni se spune, a, nu știam, trecem la punctul 2. Foarte bine. Și tot așa, se prezintă al doilea punct, după care procedura este aceeași. A, bine, deci asta e poziția Parlamentului? da, e aceeași poziție pe care am prezentat-o uh, președinției finlandeze. A, bun, ne pare rău, nu știam. Și tot așa se continuă la fiecare punct. Și este chiar uh, enervant pentru noi și pentru colaboratorii noștri. Așa că încerc să iau direct legătura cu președinția Consiliului pentru a adresa o întrebare, dacă au vreo idee despre cum să avansăm, pentru că în orice caz așa cum procedăm acum, nu avem șanse să progresăm. Noi ne tot repetăm, ne tot repetăm, însă fără a ne mișca vreun pic. Iată o raportare foarte plină de frustrări din partea unei raportoare, dar ce altceva pot face? Pentru că vedeți că nici măcar comisia nu vine foarte tare în direcția noastră, Consiliul pare nepregătit, suntem uh, în ape tulburi. O să discut și cu colega mea, Fan Iran, și cu raportorul pentru instrumentul uh, cu privire la gestionarea frontierelor, în speranța să reușim să determinăm uh, președinția Consiliului să primească la un moment dat mandat pentru ceva orice. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru răbdare. Din păcate, asta e realitatea, n-am cum să o schimb. Mulțumesc și echipilor, echipelor care se străduiesc ca la reuniunile tehnice să obțină un soi de progres. Dumneavoastră ne explicați uh, ce ați văzut, ne cereți părerea. Ne spuneți ce ați constatat. Dumneavoastră aveți experiență. De aceea, constatările dumneavoastră sunt atât de interesante, pentru că colegii să poată să comenteze. Întrebările sunt concrete din punct de vedere politic în ceea ce privește raportorii din umbră, a cerut cuvântul doar domnul Romeo Franz. Și apoi, dacă nu cere cuvântul niciun alt raportor din umbră, dau cuvântul altor deputați. Domnul Cofort a cerut cuvântul de asemenea, dar dau mai întâi cuvântul domnului Franz. Vă rog. Dankeschön, Frau Vorsitzende. <clears throat> Liebe Kolleginnen und Kollegen. Mulțumesc foarte mult, cu, îngrijor, cu, cu îngro, groază am observat că la negocierile tehnice propunerea uh, de a uh, pregăti uh, pentru combaterea rasismului polițiștii a fost pusă deoparte în, uh, având în vedere că în societatea noastră rasismul crește, cred că este obligația noastră a tuturor, a politicienilor și a instituțiilor să înlăturăm uh, toate obstacolele uh, pentru a combate rasismul. Dragă Monica, având în vedere evenimentele din Turingan de ieri și având în vedere uh, comemorarea uh, de săptămâna trecută, aș dori ca uh, să te rog ca aceste măsuri să nu fie considerate uh, ca neimportante, neînsemnate și să fie lăsate deoparte. Și în uh, Croația știți că a existat uh, violență a polițiștilor împotriva migranților. Uh, cred că e nevoie de un astfel de curs uh, împotriva rasismului. Și deci te rog uh, foarte mult să acorzi prioritate acestei propuneri și să se regăsească în text. Mulțumesc! Domnul Cofod. Tak for det, formand. Og øh, allerførst stort tak til ordfører Holmeier for det arbejde. Aș dori să mulțumesc raportarei noastre, doamna Holmeier, pentru tot ceea ce a făcut pentru acest raport. Cred că este un raport excelent. Este sigur că siguranța europenilor este amenințată. Atacuri teroriste au loc în orașele mari, islamiști radicali atacă Um, străzi pietonale, centre comerciale. Niciodată nu vom ajunge probabil la un acord care să fie cea mai bună soluție pentru toată lumea. Dar chiar dacă nu există un acord, trebuie să avem inițiative bune care merg în direcția cea bună. De aceea trebuie să ne bucurăm de astfel de acțiuni și să ne folosim fondurile pe care le avem la dispoziție. În ceea ce privește relația cu țările terțe, este evident că acolo trebuie să luptăm împotriva principalelor amenințări. Unii consideră că trebuie să pedepsim aceste țări care apoi își exportă problemele în Europa. Este clar că uneori imigranția este folosită ca un o armă împotriva statelor membre. Când am văzut ce s-a întâmplat în cadrul uh, um, financiar multianual 2014-2020, aș dori să o sprijin pe doamna raportoare. Noi nu participăm decât la instrumentele care se referă la politica vizelor și apărarea frontierelor externe. Dar este clar că controlul consolidat al frontierelor externe, dar și trecerea eficientă a frontierelor și de, da, um, procesarea eficientă a vizelor sunt foarte importante pentru noi, de aceea fondul este foarte important. Dar aș dori să știu care va fi poziția Parlamentului. Sprijiniți așa numita delegare, care va fi foarte importantă pentru a garanta siguranța cetățenilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Cofort! Acum da cuvântul domnului Breyer, care a cerut cuvântul, vă rog. Thank you, Chair. There. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am cerut cuvântul. Pues ha habido un malentendido. Da, am înțeles noi greșit. Doamnă Holmeier. Ah nu, scuze. Dumneavoastră aveți cuvântul. Îmi cer scuze, sunt miopă. Resler. Domnul Ressler. Thank you very much, sir. Mulțumesc, doamnă președinte. Crearea acestui fond este o prioritate a PP-ului și în calitate de raportor de aviz pentru LIBE, pentru bugetul 2021, pentru 2021, voi face tot ce voi putea pentru um, ca această poziție să se exprime în uh, raportul nostru privind uh, viitorul pe urmă, anul viitor. Uh, um, trăim într-o lume în care există din ce în ce mai multe amenințări când vine vorba de siguranța cibernetică, de spălarea de bani, dar și de metodele din ce în ce mai sofisticate ale criminalității organizate. De aceea, preocupările legate de securitate sunt o prioritate pentru cetățenii europeni. În același timp, în calitate de politicieni aleși, trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri uh, sunt cheltuite conform regulilor. Consiliul are cu siguranță un rol important de jucat dacă dorim să facem progrese semnificative, dar președinția Consiliului, din păcate, nu are prea multă marjă de manevră și, în același timp, toate propunerile în legătură cu aceste fonduri uh, sunt inacceptabile. De aceea sper uh, sincer că președinția croată va primi mandat pentru negocierile în legătură cu uh, fondul de, pentru siguranța internă pentru ca fondul se, sau finanțarea să fie adoptată la timp. Mulțumesc. Vă rog, doamnă Holmeier. Ähm, Mulțumesc, dragi colegi la trilogurile tehnice nu există niciun fel de acord definitiv, informațiile deci sunt false. Tot ce se discută la nivel uh, tehnic uh, trebuie să fie rediscutat și după aceea trebuie să fie uh, coroborate pentru ca deciziile să fie obligatorii și definitive. Deci Într-adevăr, știu că există această propunere în această uh, direcție cu formulările antirasiste, înțeleg de ce uh, și, deci, uh, într-adevăr, o să încerc uh, să mențin uh, această propunere. Deocamdată nu am luat nicio decizie și niciunul dintre noi. Există tot felul de considerații. Știți că câteodată în uh, anumite domenii uh, progresele sunt foarte îndelungate, există într-adevăr propuneri care au fost făcute și așa le și vedem ca atare. Aș dori să mulțumesc și pentru sprijinul manifestat de către colegul Ressler și din partea colegului din Danemarca. Eu cred că trebuie să încercăm ca într-adevăr președinția croată să primească un model de plin de un mandat de plin de negociere, pentru că dacă nu, nu are niciun sens să avem uh, triloguri tehnice. Deci dacă nu există mandat, uh, într-adevăr, atmosfera este foarte politicoasă, este foarte uh, simpatică, dar nu putem negocia pur și simplu și așa se ajunge la tot felul de frustrări manifestate așa foarte emoțional, deci e foarte important ca președinția croată să primească la un moment dat un, la un, moment dat un mandat de negociere. Mulțumesc foarte mult și vom continua. Por tanto, y nadie ha refutado su... Da, eh, nimeni nu a refuzat eh, eh, propunerea dumneavoastră concretă. Am înțeles-o foarte bine, suntem de acord cu ea. Ca să nu se mai amâne acest fond la Sfântul Așteaptă. Secretariatul ia notă și încercăm să transmitem propunerea exact în termenii exprimați de dumneavoastră. Mulțumesc! Dicho lo cual... Acestea fiind spuse, nu mai avem nimic pe ordinea de zi și doresc să vă spun că următoarele reuniuni vor avea loc uh, pe uh, data de 19 februarie de la 9 la 12.30 și de aceea 15 la 18.30 și pe 20 februarie de la 9 la 12.30 și de la 14.30 la Bruxelles. Ședința s-a încheiat.